Votul va avea loc mâine la prânz. Doamnelor și domnilor, următoarea reuniune va avea loc mâine, 6 iulie, de la ora 9 până la ora 13 și apoi de la ora 15 la ora 19 și apoi până la miezul nopții. Ordinea de zi a